Unite ale Americii privind utilizarea uh, torturii de către CIA. Mai întâi, pentru această declarație a Consiliului, are cuvântul reprezentantul Consiliului. Grazie, signor președinte, onorevoli deputați. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Statele Unite sunt un partener foarte important pentru Uniunea Europeană în combaterea terorismului. Cu toate acestea, Uneori am fost uh, deosebit de preocupați de unele măsuri luate de Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Am lansat un dialog cu americanii pe această temă cu ani în urmă. Iar astăzi ne vom conta pe un raport al Senatului Statelor Unite vizând un program american încheiat în mod formal în urmă cu șase ani. Președintele Obama a declarat el însuși că tehnicile de interogare erau contrare valorilor comune și că nu mai pot fi aplicate. E important ca atare ca astfel de derapaje să nu se mai reproducă. Felicităm, deci, Senatul American pentru raport și dezbaterea care a urmat, pentru că în acest fel ne permite și nouă să evităm erori ale trecutului. Odată în plus, trebuie să reamintim că combaterea terorismului trebuie să se deruleze în limitele cadrelor juridice internaționale, respectând drepturile omului, dreptul refugiaților și respectarea dreptului internațional constituie un element esențial al strategiei antiteroriste a Uniunii Europene. în ce privește centrele secrete de detenție, existența lor a fost revelată în 2008, iar Consiliul a spus că este total împotriva torturii sau altor tratamente inumane ori degradante. Raportul Senatului American arată că, din punct de vedere juridic, au fost validate diversele tehnici care sunt descrise în acest raport. În 2006 însă există un dialog permanent între Europa și Statele Unite în ce privește temeiul juridic al luptei împotriva terorismului, ceea ce ne-a permis să lansăm o serie întreagă de întrebări partenerilor noștri americani. Și în numeroase rânduri am uh, reiterat necesitatea de a respecta dreptul internațional. Președintele Obama stopase acest program al uh, CIA grație unui decret. El a interzis orice formă de tortură sau rele tratamente, precum și ceea ce s-a numit tehnică de interogare intensivă în detențiile secrete. Ulterior, a intervenit o declarație comună în iunie 2009, în care Statele Unite și Europa se felicitau reciproc de revizuirea în profunzime a politicilor americane în materie de detenție, transfer și proces în cadrul combaterii terorismului, în favoarea unei transparențe sporite în elucidarea derapajelor din trecut. Uh, la vremea respectivă ne felicitam reciproc de a fi pus capăt uh, existenței acestor uh, închisori secrete, centre de detenție secrete. Încălcarea drepturilor omului, încălcarea statului de drept pot să-i determine pe unii să recurgă la forme de terorism, chiar dacă acest lucru, firește, nu se poate justifica niciodată. Aceste politici, chiar dacă sunt destinate să combată terorismul, pot, din potrivă, să favorizeze emergența unor mișcări teroriste. Am spus-o și am repetat-o americanilor în anii din urmă. Am pledat întotdeauna pentru uh, măsuri de um, limpezirea acestui uh, sistem. Statele membre ale Uniunii Europene în încercarea de a susține uh, tentativele președintelui Obama de a închide site-ul de la Guantanamo, a spus că ar fi de acord să primească foști deținuți de la Guantanamo pe teritoriul lor. Diferite măsuri tehnice au fost propuse în așteptarea găsirii unei soluții politice definitive. Bineînțeles, conflictele continuă între timp în Afganistan, Siria sau Irak. Dar noi, europenii, am dorit să avem o abordare care respectă justiția penală. Trebuie ca teroriștii să poată fi judecați potrivit dispozițiilor codului penal și a dreptului comun. Anchetele sunt determinante pentru a putea înțelege mecanismele teroriste, pentru a putea identifica rețelele. Și de-a lungul timpului am putut arunca în închisoare sute de teroriști, respectând legea statele membre au monopolul dreptului intern, competența exclusivă a statelor membre. Altfel spus, aceste aspecte uh, nu intră cât uși de puțin în competența uh, Uniunii Europene și a instituțiilor sale. Prin urmare, tot ce ține de relațiile statelor membre cu CIA uh, relevă strict de competența lor. Însă, la nivelul Uniunii Europene există Carta Drepturilor Fundamentale, care, bineînțeles, se aplică și toate măsurile antiteroriste sunt supuse controlului Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg și Curtea Europeană de Justiție e competentă de asemenea asupra măsurilor antiteroriste ale Uniunii Europene. Astfel avem un cadru strict în limitele căruia noi combatem terorismul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim pentru declarația Consiliului și acum în numele Comisiei Europene, domnul comisar Avramopoulos are cuvântul. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate președinte al Consiliului, stimați membri ai Parlamentului European, Comisia pe care o reprezint astăzi aici pe acest subiect este ca și dumneavoastră uimită de rezultatele raportului Comisiei Senatului American în ceea ce privește centrele de detenție și programele de interogare ale CIA. Și acest raport a fost uh, în parte publicat pe 19 9 decembrie și o parte din raport este în continuare confidențială. Există cazuri clare de încălcări ale drepturilor fundamentale din partea reprezentanților autorităților și alte persoane în serviciul CIA în perioada 2001 până în ianuarie 2009. Așa cum a spus săptămâna aceasta pe bună dreptate președintele Obama, acțiunile întreprinse în cadrul programelor acestea ale CIA erau contrare valorilor fundamentale și a recunoscut că unul dintre instrumentele cele mai eficiente pentru a lupta împotriva terorismului este să respecti în continuare profund valorile și uh, valorile pentru care s-a luptat întotdeauna uh, s-au luptat întotdeauna Statele Unite. În mod clar, aceasta reprezintă o condamnare inechivocă a practicilor de tortură. Pentru că acesta este punctul cel mai important referitor la tortură. Tortura nu este doar uh, un element greșit, ci reprezintă de asemenea și o adevărată crimă. Rezultatele anchetei realizate de către Comisia Senatului nu reprezintă o adevărată surpriză, pentru că existența acestor centre de detenție secrete și uh, acuzațiile de tortură, de uh, tratament uh, abuziv față de uh, deținuți au existat deja și s-au exprimat îngrijorări încă de la bun început atunci când acestea au fost făcute publice, cam acum 10 ani de zile. De atunci, mai multe entități activiste în domeniul drepturilor omului și mai mulți raportori, chiar și din partea Consiliului Europei și din partea Curții Europene pentru Drepturile Omului, au condamnat în mod clar aceste practici care acum, iată, sunt clar documentate în acest raport al Senatului. Parlamentul acesta a fost implicat încă de la bun început pe acest subiect, decizia fiind să existe o comisie care să ancheteze și să redacteze două rapoarte de inițiativă în 2007 și în 2012 și care să condamne practicile evocate și care să exprime nevoia de a promova și de a proteja drepturile fundamentale. Ca și Uniunea Europeană, noi întotdeauna am abordat aceste subiecte cu uh, SUA în diferite ocazii chiar și prin intermediul unor scrisori trimise de către președinția Consiliului European în dialogul nostru referitor la terorism și lupta împotriva acestuia și referitor la drepturile omului. Ceea ce avem acum ca și raport din partea Senatului este o recunoaștere publică și o critică față de răspunderea ce revine agenților CIA în referitor la aceste acuzații de tortură și de tratament uh, inuman. Comisia este de părere că e nevoie de o claritate deplină asupra acestor practici și asta respectând standardele internaționale. Chiar și în ceea ce privește răspunderea individuală pentru aceste fapte. Uniunea Europeană condamnă toate formele de tortură și de tratament inuman în orice circumstanțe și întotdeauna am cerut eradicarea acestor rele tratamente și a torturii, atât în Uniunea Europeană cât și peste tot în lume. Este de altfel o prioritate a politicii noastre în materie de drepturile omului. Așa cum, în mod repetat, Comisia a subliniat, e nevoie de eforturi pentru a combate terorismul, însă acestea trebuie să desfășurate într-un fel în care să putem respecta și statul de drept, să putem respecta valorile noastre comune, și să ne angajăm să ne respectăm obligațiile ce ne revin în virtutea dreptului internațional mai ales în virtutea legii referitoare la refugiați, la drepturi uh, fundamentale și legea umanitară. Comisia, în mod clar, a subliniat încă de la bun început că toate statele membre implicate trebuie să organizeze o anchetă aprofundată, imparțială, pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu aceste activități CIA. Și trebuie să se stabilească răspunderi, să știm exact care au fost victimele și cum acestea pot fi despăgubite. Acest lucru a fost amintit și într-o scrisoare comună trimisă tuturor statelor membre în 2013 de către vicepreședintele Reding de la momentul respectiv. Notăm că autoritățile judiciare din diferite state membre au întreprins astfel de anchete în trecut și au urmărit penal chiar și agenții CIA care au fost implicați în răpici, în deținere de ostateci, tortură și rele tratamente ale suspecților care se aflau în programe de interogare în centrele de detenție. În aceeași zi în care a fost publicat raportul Comisiei Senatoriale Americane, în presă am putut citi că centrele de detenție din Afganistan au fost închise. Prizonieri au fost predați către autoritățile din Afganistan. Uh, unii dintre ei au fost acolo încă din 2002 în aceste centre de detenție fără niciun fel de proces. Cu toate acestea, 136 de deținuți în continuare se mai află în anumite facilități cei care nici măcar nu au fost aduși în justiție și nici măcar nu au fost eliberați. Uniunea Europeană în continuare va monitoriza atent această situație și va evoca întotdeauna toate aspectele legate de drepturile omului în discuțiile și dialogul său cu omologul american. Mulțumim foarte mult domnule comisar. Și acum, din partea grupurilor politice, primul pentru a lua cuvântul timp de două minute e doamna Monica hohlmeier din partea PPE. Domnule președinte, dragă domnule comisar, salut și președinția Consiliului, dragi colegi. Raportul publicat de Comisia Senatorială a Statelor Unite este un raport înspăimântător. Dacă președintele Obama spune că procedurile CIA au prejudiciat foarte puternic imaginea Statelor Unite în lume, nu pot decât să fiu 100% de, ac- ă, de acord cu această afirmație. Principala întrebare este, putem să ne apărăm idealele călcând în picioare tocmai aceste valori? Răspunsul la această întrebare ă, pentru mine și pentru PP este foarte clar. Nu putem face acest lucru. Acela care. Uh, pentru, asta pentru că uh, demnitatea uh, omului este inalineabilă. Sigur că trebuie să garantăm securitatea cetățenilor noștri, dar să o facem prin utilizarea unor metode brutale de interogare și de tortură, e bine, așa ceva nu se poate așa numitul waterboarding, a fost uh, uh descris uh, de John McCain într-o manieră foarte credibilă și autentică. Um, este o procedură care a fost folosită pentru foarte mulți uh, Uh, deținuți care uh, sub această amenințare au făcut declarații care au, uh, s-au materializat cu ani de închizare. Oricum, este un progres și este salutar și chiar respect faptul că acest raport în aceste condiții totuși a fost publicat cu toate cenzurările, pentru că într-un stat totalitar așa ceva niciodată n-ar fi ieșit la iveală. Eu sper și îmi doresc ca americanii să fie suficient de puternici Uh, să învețe și să tragă consecințele ce se impun din acest uh, raport. Mulțumesc, spune președintele, și acum timp de trei minute, în numele socialiștilor și democraților, doamna Fajon. Srčno upam, da bo razprava, ki je pred nami v resnici dosegla svoj namen. Ne zamerite mi neposredno. Mulțumesc. Eu sper că de, dezbaterea aceasta o să-și servească până la urmă uh, scopul. De un deținut uh, s-a arătat în acest raport, a fost uh, închis într-o cușcă care a fost agățată și uh, la, la înălțime, alții au fost spânzurați și au fost folosite asupra deținuților în poziții vicioase tot felul de obiecte cu care au fost penetrați anal Eh, sunt și alte cazuri, dar despre ce vorbesc de toate aceste eh, cazuri? Despre faptul că eh, sunt oameni care mor din cauza hipotermie pentru că au fost lăsași goi să zacă pe jos? Președintele întrerupe dacă se poate să vorbiți ceva mai rar, pentru că interpreții nu vă pot urma. te prau. Deci despre ce vorbesc toate aceste lucruri. Sunt uh, metode medievale de-a dreptul, dar se uh, numesc uh, metode de interogare avansate sau intensive. În cursul uh, secolului trecut au fost uh, uh semnate uh, ceremonios multe convenții pentru a proteja drepturile omului, drepturile fundamentale și asta în toate țările lumii. Statele Unite au semnat Convenția împotriva uh, torturii care uh, interzice tortura chiar și în cazuri de urgență. Deci uh, am făcut uh, cu intenție această prezentare brutală a condițiilor de tortură pentru că, iată, Parlamentul European a adoptat uh, acum șapte ani o rezoluție în legătură cu activitățile de tortură ale CIA pe teritoriul european. De atunci încoace, din păcate, nimic nu s-a întâmplat. Nimeni nu a fost judecat, nimeni nu a fost tras la răspundere. Da? Terorismul și respectul pentru drepturile omului nu se exclud reciproc. Trebuie să existe justiție, chiar și în fața terorismului. Tortura este imorală și inacceptabilă, pe lângă faptul că este ilegală. Și toate activitățile ilegale din partea CIA sunt o rușine și nu sunt demne de valorile și principiile pe care se fondează Uniunea Europeană. Tocmai de aceea solicităm o investigație completă și solicităm răspunsuri foarte clare din partea tuturor statelor membre. Impunitatea nu este o soluție, nu putem să pretindem că nu s-a întâmplat nimic. Solicităm să se adopte niște măsuri și solicităm și o supraveghere democratică a serviciilor secrete. Sigur că măsurile de protecție trebuie luate pentru a nu se întâmpla așa ceva în Europa. Dragi colegi, uneori este foarte dificil să accepti uh, adevărul, dar cu toții merităm să știm, să cunoaștem adevărul și să-l facem cunoscut cetățenilor noștri. Trebuie să facem acest lucru, pentru că altfel nu putem preveni uh, faptul că poate mâine noi devenim victimele torturii. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc și în numele uh, grupului ECR acum are cuvântul domnul Macar timp de două minute. Collega's, zoals wij allemaal weten, heeft dit huis altijd een bijzonder interesse gehad voor het over... Domnule președinte, Parlamentul European a, a arătat întotdeauna un interes uh, foarte uh, puternic față de programul de dețineri, de transferuri uh, secrete ale, de deținuți al CIA. Șase rezoluții au fost adoptate în ultima perioadă de legislatură um, pe această temă. Și cel mai recent raport al Congresului American Uh, arată că uh, sunt implicate și state membre ale Uniunii Europene în aceste activități, uh, cum ar fi Polonia, care a avut un rol în anumite cazuri de detenție ilegală ale CIA. Deci, state membre ale Uniunii Europene au susținut aceste activități. Adică, um, um, practic, ni se arată, ni se pune în față o oglindă în care trebuie să privim, este o oglindă necruțătoare, pentru că ne arată cum ne raportăm față de aceste uh, valorile și principiile noastre fundamentale. Însă, uh, sigur că uh, dialogul pe, pentru drepturile omului nu se poate face fără o privire foarte onestă asupra acestor uh, practici. Și trebuie ca lupta împotriva terorismului să se facă fără uh, fără o exagerată privare de libertate și de drepturi fundamentale. Dauna de imagine pe care o avem noi în Europa de pe urma acestor activități este foarte mare și trebuie să facem astfel încât drepturile omului să fie respectate, pentru că asta este o premisă sine qua non pentru orice politică antiteroristă de succes, dacă ne dorim cu adevărat așa ceva. Și trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni în valorile și mecanismele democratice europene. Această uh, încredere a fost încălcată de serviciile uh, secrete care uh, sunt în același timp și polițiști și judecători. Următorul vorbitor pentru Alianța Liberalilor și Democraților, timp de două minute jumate, doamna Infeld. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, doresc să profit această ocazie pentru a Mulțumim senatoare Weinstein pentru perseverența dumneiei și că a dus până la capăt acest raport înainte ca Senatul să se schimbe, pentru că acest lucru ne reamintește și cred că și doamna Holmeier a spus acest lucru foarte clar, că ceea ce definește o democrație, de, o distinge de o, un totalitarism, este responsabilitatea asumată. Nimeni nu suntem imuni la astfel de tendințe, fiecare avem o doză de violență în noi, dar ce ne face diferiți e faptul că suntem responsabili pentru gesturile noastre și că nu există impunitate într-o democrație. Și îmi pare bine să aud pe toți colegii din toate grupurile politice insistând asupra responsabilității și asupra rolului pe care Uniunea Europeană l-a jucat în toată această poveste cu CIA. Uh, haideți să ne amintim, programul antitero al CIA a fost susținut de Uniunea Europeană și mă bucur că Polonia în sfârșit recunoaște ce a făcut, dar și multe alte țări, pentru că haideți să nu uităm, multe, un număr de state membre sunt aliați uh, uh Uh, foarte apropiate Statelor Unite ale Americii și cred că acest Parlament s-a exprimat în repetate rânduri. Sunt șocată acum să aud locurile comune livrate de președinția italiană. Italia este țara care a uh, anchetat și acuzat 24 de agenți CIA. Președinția italiană va insista asupra extrădărilor din Statele Unite pentru a aduce pe acei oameni în justiție ca oricine cineva care e responsabil pentru totură, nu, domnule Obama, nu putem uh, închide acest dosar până când cei responsabili nu vor fi aduși în fața justiției. Iată de ce noi suntem o democrație și ceilalți nu. Și o întrebare pe care aș avea-o. Am citit în presă o declarație din partea Centrului de Informații, un fel de uh, Uh, serviciu secret embrionic și foarte vag al Uniunii Europene și el spunea că nu se poate ști dacă informațiile au fost obținute prin tortură sau nu. Vă rog să mă scuzați, nu înțeleg eu. Noi plătim o agenție din bani europeni care procesează informații potențial obținute din țări terțe și poate prin intermediul torturii? noi suntem cei care trebuie să știm astfel de lucruri, trebuie să știm care este natura activităților, însă, așa cum am solicitat în repetate rânduri, trebuie să putem controla activitatea acestui serviciu de informație european. Mulțumesc, spune președintele. Acceptați o întrebare cu și albastru, pardon, Corin, vă rog. President, thank you. Domnule președinte, sunt nevoit și îi mulțumesc colegei că a acceptat întrebarea mea. Sunteți de acord cu mine că ce am auzit astăzi din partea Consiliului, deși sună foarte dulce, practic e ceva ce vine prea târziu și e mult prea puțin, în 2005 m-am ridicat în această sală și m-am adresat atunci președinției Consiliului spunând că centrele de detenție ilegale operau în Europa. La vremea respectivă n-am primit niciun răspuns, nici măcar că vor exista investigații. La vremea respectivă, guvernul britanic era președinte al Consiliului și deci sunteți de acord, doamnă Invelt, că anchete suplimentare sunt necesare astăzi pentru a determina uh, dacă reprezentanții ai guvernelor se ascund în spatele vorbelor Consiliului, întrerupe președintele, și să vină să răspundă în fața Parlamentului. Doamna Invelt răspunde. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, nu e de ajuns ca președinția Consiliului, și nu mă refer la ministrul italian aici, ci toate guvernele statelor membre să facă declarații despre statul de drept, drepturile omului, toate convențiile și așa mai departe. Am avut, aveam legi și la vremea vreme, dar ele nu au fost respectate, nu sunt suficient de bune. Cei care încalcă legea, chiar dacă e vorba de guverne, trebuie aduși în fața justiției. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Thank you very much. Äh, ähm, numele grupului din stânga are cuvântul doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc, domnule președinte. 6700 de pagini de groază, eh, detașarea de eh, membre eh, ale corpului uman, privarea de somn de 138 de ore, Uh, waterboarding și altele, nu sunt acestea elementele unei dictaturi pe care le criticăm întotdeauna? Este foarte bine că Statele Unite au publicat acest raport, dar în același timp arată foarte clar unde sunt camerele de tortură din sânul Națiunilor Unite. Deci nu putem să, dacă există o, o, o societate care acceptă astfel de modele, mod, metode de tertură, atunci avem o mare, mare problemă morală în toată societatea. Toată societatea. Cine favorizează tortura împiedică aflarea adevărului și arată că există o decădere morală completă. Tortura trebuie să fie interzisă prin lege peste tot și tocmai de aceea solicităm o abordare de cât se poate de clară din punct de vedere juridic și mă bucur foarte mult că Gregor Ghizi, reprezentantul stâncii în Bundestag, a depus plângere în penală împotriva lui George Bush. Solicităm o lămurire în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Lituania și în alte state membre și este timpul în același timp să închidem Guantanamo. Închisorile secrete trebuie închise și serviciile eh, secrete trebuie să nu mai aibă și competențe judiciare. Mulțumesc și acum timp de două minute și jumătate în numele verzilor Eva Jolie. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat, domnule comisar, dragi colegi. Domnule comisar, cu ocazia audierii dumneavoastră în fața Parlamentului, spre mirarea mea, dumneavoastră ați spus că nu cunoșteați dosarul. Și eu constat cu plăcere că de azi înainte lucrurile s-au schimbat. Pentru că, haideți să recunoaștem, nu sunt fapte noi în aceste 600 de pagini ale raportului Senatului, ci doar niște confirmări confirmări de colaborare a guvernelor europene și confirmări ale existenței centrelor de detenție ale CIA pe solul Uniunii Europene, confirmarea inutilității torturii dincolo de caracterul său nedemn, confirmări asupra faptului că serviciile secrete trebuie să fie încadrate în mod scrupulos și controlate în uh, acțiunile lor și eventual pedepsite. Confirmări, de asemenea, asupra faptului că uh, drepturile cetățenilor nu trebuie să fie sacrificate în numele luptei indispensabile de lupt împotriva terorismului. Publicarea acestui raport cere să avem o nouă abordare pentru a putea edifica o adevărată justiție la nivel internațional și amploarea acestor crime ne obligă să dăm dovadă de imaginație și de îndrăzneală juridică. Așa că oare nu cumva Uniunea Europeană trebuie să-și asume răspunderea pentru că anumiți uh, oficiali au colaborat la, în aceste programe și e nevoie de transparență în acest sens. Faptele există, le cunoaștem. Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să-și asume răspunderea ce le revin și să uh, permită lansarea urmăririlor judiciare penale. Trebuie să continuăm munca de anchetă pentru a avea toată transparența și pentru a cunoaște tot adevărul. Trebuie organizate anumite audieri pentru Comisia Libe și deplasări acolo unde au existat centre de detenție. Aceasta ar fi un minim necesar. Acum că știm faptele, știm că drepturile fundamentale au fost încălcate, oare nu cumva credeți că articolele 6 și 7 ale Tratatului Uniunii Europene ar trebui să fie aplicate și sancțiunile necesare să fie și impuse? Vreau să amintesc de faptul că teroriștii nu-și doresc decât un lucru și o distrugere a valorilor noastre și o punere în pericol a democrației. Dacă le vom, com- vom combate cu metode interzise și noi, la rândul nostru, ne transformăm în um, auxiliare a acestei logice teroriste și trebuie să facem transparență asupra tuturor programelor, să dezvăluim adevărul și să facem dreptate. Și asta evident că nu va fi în beneficiu teroriștilor, așa cum cred unii, ba din potrivă, va fi o luptă pentru valorile noastre și pentru o democrație întărită. Mulțumesc! Für die Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Pentru grupul EFDD, timp de un minut și jumătate, are cuvântul doamna Fer Laura Ferrara. Grazie, Presidente. Ci sono due Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport asupra torturii practicat de SIA ne determină să medităm la două lucruri. Pe de-o parte, trebuie să constatăm că instituțiile democratice americane sunt capabile de autocritică, chiar și pe teme foarte sensibile care ar putea fi cu ușurință ascunse sub preș, sub pretextul uh, intereselor de apărare națională. Uh, acestea fiind spuse și uh, salutând autocritica americană, nu putem să nu condamnăm din nou toate aceste încălcări ale drepturilor omului, absolut inacceptabile. Și ajung la cea de-a doua parte a reflexiei mele. Cei care uh, au torturat uh, oameni sub pretextul apărării naționale. Nu se poate justifica nici pe timp de pace, nici pe timp de război. Drepturile inalienabile ale ființelor umane la integritate fizică nu pot fi justificate în niciun caz. Pe de altă parte, trebuie să căutăm adevărul. Raportul american arată că opinia publică a fost înșelată în mod sistematic. Există multe minciuni care au fost vehiculate de CIA și multe piste false. Însă ce lipsește acum sunt uh, temele de reflexie pentru viitor și recomandări care ar permite incriminarea celor responsabili. Există și un capitol european, pentru că, așa cum se știe, CIA a acționat clandestin în Europa și Agenția de Informații Americană. Președintele întrerupe, vă rog să încheiați. Îmi pare rău, spune președintele, ați avut un minut și jumătate pentru grupul dumneavoastră, ați depășit două minute. Vă rog să vă opriți. rog să vă opriți. Doamna Cristina Morvai are cuvântul în parte, din partea celor neafiliați, un minut și jumătate. Mulțumesc, stimați colegi. Mă bucur foarte mult că este atât de revoltat Parlamentul European din nou în ce privește încălcările eh, normelor de drept și eh, drepturilor omului de către Statele Unite. Deținerea fără eh, mandat de arestare, metodele de tortură, și uh, tehnicile de observare, de filaj și de investigare uh, care au fost dezvăluite recent de Edward Snowden, uh, mai târziu și uciderea civililor în război, toate acestea sunt motive pentru care suntem atât de revoltați. Dar dacă suntem tot așa de revoltați față de ce fac Statele Unite, atunci mă întreb de ce suntem atât de insistenți în a ne împreteni în continuare cu aceste State Unite ale Unite. Pentru că Uniunea Europeană merge mână-mână cu Statele Unite. Din punct de vedere economic, iată, avem în discuție eh, acordul de liber schimb, care de ce, nu știu, dar se desfășoară după uși închise. Eh, apoi, Um, Uniunea Europeană întotdeauna se alătură Statelor Unite, uh, care, iată, duce Europa din nou spre un nou uh, război rece care s-ar putea denatura și ar, ar putea deveni un război adevărat cu Rusia. Deci, nu trebuie să ne placă așa ceva. Și dacă nu ne place așa ceva, n-ar trebui să ne alegem atât de prost uh, prietenii. Și atunci, uh, nu, ar fi, nu ne-ar fi nici teamă de războiul rece care amenință țara mea și nu doar țara mea, ci ne amenință pe noi toți în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Morvai. Mulțumesc, doamnă Morvai, și acum trecem la vorbitorii în urme propriu. Voi fi și mai ferm cu uh, timpul de vorbire, pentru că lista vorbitorilor e foarte lungă. Domnul Cristian Preda, două minute. Dinte. Mulțumesc, domnule președinte chestiunea folosirii torturii de către cia e un subiect care a polarizat opinia publică în statele unite de ani buni. publicarea raportului senatului săptămâna trecută a confirmat clivajul existent în uh, sânul clasei politice americane. democrații și republicanii sunt profund divizați asupra mai multor chestiuni și anume dacă acest raport reflectă în mod corect ceea ce s a întâmplat apoi dacă procedura urmată a fost uh, ea însăși corectă și chiar dacă acest raport ar fi trebuit să fie publicat date fiind potențialele sale implicații în materie de securitate. toate aceste probleme sunt uh, puse sub semnul întrebării și disputate în statele unite nu avem un punct de vedere unitar care să vină din statele unite personal aș vrea să subliniez uh, că mă simt foarte aproape de poziția exprimată de senatorul republican john mccain care a susținut publicarea raportului și care a criticat practicile cia care ar fi provocat în opinia sa prejudicii intereselor de securitate americane. și mi s a părut foarte înțeleaptă declarația pe care a făcut o senatorul mccain citez procedăm incorect facem greșeli reparăm acele greșeli și ne angajăm să nu le mai repetăm. am încheiat citatul. nimeni nu mai poate susține astăzi că practicile puse în evidență de raportul referitor la cia continuă. e de fapt vorba de un episod care aparține trecutului. președintele obama a pus capăt programului de interogare în două mii nouă și a spune dorința de a lămuri lucrurile a fost însă foarte clară în statele unite și cred că asta e principala lecție pe care trebuie să o reținem. Este un lucru sănătos când un regim politic își analizează serios propriile derive. vă mulțumesc. trei minute acum uh, Cine a ascultat bine intervenția Consiliului ar putea să rămână cu impresia că la noi totul este în ordine, numai că nici mai mare nu poate fi greșeala. Tortura este o crimă la care statele membre sunt complici. CIA a încălcat toate normele de drept național și internațional și a torturat peste tot în lume oameni, inclusiv în UE. Tot e, mereu CIA s-a justificat și a zis că așa a obținut doar informații valoroase în lupta împotriva terorismului. E o minciună. Dar și dacă facem abstracție de aceste cazuri, tortura nu e, poate fi un mijloc în lupta împotriva unei infracțiuni, ci este o infracțiune ea însăși. Demnitatea omului trebuie să fie în centrul acțiunilor noastre. Asta ne, de, ne deosebește de extremiști și fundamentaliști. Trebuie ca toate infracțiunile teroriste să fie soluționate, anchetate, investigate și rezolvate cu alte instrumente decât cele ale torturii, pentru că altminteri vom, nu vom face altceva decât să instigăm la ură împotriva sistemelor noastre democratice. Trebuie ca dreptul internațional să fie respectat. Tortura niciodată nu trebuie permisă și tortura trebuie urmărită penal de toate statele lumii. Este o rușine pentru Uniunea Europeană că Uniunea eh, pentru statele europene, pentru că Uniunea Europeană închide ambii ochi în ce privește detențiile ilegale, transporturile ilegale de deținuți ai CIA. Încă din 2007, Parlamentul a solicitat lămuriri, anchete, investigații. Nimic nu s-a întâmplat. Cine a dispus ca cetățeni ai Uniunii Europene să fie uh, Uh, răpiți, să fie deținuți, să fie transportați, să fie torturați fără voia lor, fără cunoștința nimănui. Abia săptămâna trecută, demnitari polonezi și români au confirmat existența unor uh, centre de detenție și de tortură se va confirma oare și mai mult. Nu știm deocamdată cât de mult sunt implicate statele membre în aceste chestiuni, dar trebuie să avem mecanisme prin care să prevenim încălcarea uh, flagrantă a drepturilor omului de către statele noastre membre. Pentru că cunoaștem deja consecințele uh, unui regim terorist totalitar care uh, încalcă în picioare dreptul democratic al cetățenilor. Tocmai de aceea, noi, democrații europeni, trebuie să fim ferme față de aceste infracțiuni și sper cu tot uh, din adinsul că Comisia ne va sprijini în demersurile noastre. Mulțumesc, uh, stimată colegă, și pentru uh, respectarea timpului de vorbire și acum timp de un minut are cuvântul colegul Krasnodiepski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte faptul că pe teritoriul Poloniei tortura ar fi fost, ar fi putut fi uh, perpetrată, a șocat opinia publică poloneză, chiar dacă unii încearcă să justifice astfel de practici și chiar dacă cei uh, din centrele de detenție secrete erau suspectați de a fi ucis sute de oameni. Foarte multe personalități au semnat o scrisoare condamnând uh, tortura. E vorba de încredere reciprocă între aliați, ori CIA nu a practicat astfel de tehnici de interogare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii pentru că respecta legislația proprie, dar nu a avut același respect și pentru legislația Poloniei. Uh, iar cei aflați la putere în Polonia nu au respectat suveranitatea țării noastre. Din păcate, s-a făcut un abuz de încredere și imaginea Poloniei a avut de suferit. Mulțumesc, spune președintele, pentru un și jumătate, doamna Cecilia Wikström domnule președinte. Ei bine, cuvântul cel mai potrivit este îngrozitor pentru a descrie aceste metode de tortură uh, utilizate pe durata interogatorilor uh, CIA. Doar așa putem descrie aceste metode și nu cred că Ceea ce s-a descoperit, de fapt, nu face decât să ne amintească faptul că există foarte multă impunitate pentru multe crime împotriva drepturilor fundamentale și pe care SUA le justifică în numele uh, securității interne și luptei împotriva terorismului. Însă, în urma anchetelor reiese că aceste metode de tortură nici măcar nu sunt utile și indiferent care ar fi chestiunile de securitate, indiferent care ar fi rezultatele, noi trebuie să repetăm încă o dată faptul că tortura sub nicio formă nu poate fi acceptată și interdicția internațională referitoare la tortură este absolut, acoperă pe toată lumea în orice loc din lume. În raport se spune că Suedia, Regatul Unit, Italia, Polonia și România au cooperat cu CIA prin predarea uh, anumitor deținuți fără niciun fel de garanții. În Suedia, Noi întotdeauna am luptat împotriva acestor tratamente inumane, însă trebuie să știm adevărul, să dezvăluim, să descoperim adevărul și cei care acum sunt, uh, beneficiază de impunitate trebuie să fie aduși în fața justiției, să fie trași la răspundere. Mulțumesc. Așteptați o, un cartonaș albastru din partea domnului Hunt. I know you agree with me. Cred că sunteți de acord cu mine asupra faptului că tortura este ilegală, imorală și trebuie întotdeauna să fie condamnată. De asemenea, sunteți de acord că uh, experiența militară necesită un, un, la un moment dat interogatorii și mă știu că Tim Collins a spus că în momentul în care am uh, uh, fost în armată, regulile interogatorilor au fost modificate și nu mai puteam să mai facem interogatorile în mod normal. Faptul că s-au modificat regulile și au intervenit avocații, au intervenit uh, justiția, ne-am pierdut capacitatea de a desfășura în mod corect aceste interogatorii. Președintele, dacă dumneavoastră vorbiți atât de repede în cele 30 de secunde, asta în mod sigur nu va fi util nici pentru dumneavoastră, nici pentru interpreți, pentru a transmite mesajul. Nu, să vă rog să țineți seama de viteză pentru că ceea ce dumneavoastră spuneți, dacă vreți să fie inteligibil pentru toată lumea, trebuie să fie și interpretat. Ați primit o întrebare? N-ați primit o întrebare, spune domnul președinte, așa că vă propun să mergem mai departe. Cecilia, vreți să răspundeți? Da, mulțumesc, domnule președinte a fost o întrebare, da. Brutalitatea metodelor utilizate și felul în care acestea au fost justificate este pur și simplu inacceptabil și statele membre europene trebuie împreună să ajungă la concluzia că adevărul trebuie să fie dezvăluit, atât în țara noastră cât și în țara mea. Iată, acesta este adevărul și trebuie să-i facem față acum. Iar timpul în care, în momentul în care se mai există impunitate în uh, Uniunea Europeană s-a sfârșit. Thank you very much. Mulțumesc și următorul orator timp de un minut și jumătate, Anderson. Raportul senatorial cu privire la tehnicile de interogare ale CIA expun uh, tortura ca metodă de lucru a Statelor Unite. Nu este însă o noutate, pentru că tehnici similare au fost uh, aplicate și unor cetățeni uh, irlandezi acum zeci de ani. Ca o consecință, uh, Irlanda a dat în judecată Regatul Unit uh, pentru aceste uh, crime. A fost un caz fenomenal acum 40 de ani, prin care s-a arătat că care s-a lăsat însă cu un verdict dezamăgitor, că au fost rele tratamente și nu tortură. Uh, același lucru s-a întâmplat și în Guantanamo și în alte locuri unde oamenii au fost uh, tratați uh, ca atare. În același timp, știm că oficialii britanici au mințit instanțele judecătorești și că cei 14 irlandezi care au fost cu capetele acoperite cu glugi au fost torturați Lordul Carrington este unul dintre responsabilii pentru aceste eh, minciuni. Au fost săptămâna trecută reluate toate aceste procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a reface eh, acest proces și guvernul Regatului Unit trebuie să-și ceară scuze pentru tortura aplicată cetățenilor irlandezi, la fel cum și Statele Unite trebuie să facă același lucru. Președintele, avem un subiect uh, bine definit pe ordinea de zi și vă rog să vă țineți de acest subiect. Și acum, uh, doamna Sargentini, un minut. Dank u, voorzitter. Ik zal me aan het onderwerp houden. Uh, martelingen door de CIA. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să rămân la subiect. Tortura este, un, uh, este subiectul nostru și Eh, raportul eh, pe care l-am eh, citit trebuie să ne trezească și pe noi în Europa la realitate. Noi, grupul verzilor, au încercat întotdeauna să afle mai mult despre acest raport cu privire la predarea ilegală și deținerea ilegală a unor persoane ne ar trebui să ne preocupăm de această chestiune pentru că aceste acte nu au fost desfășurate doar pe teritoriul american, ci și pe teritoriul uh, european. Această dezbatere uh, uh, cred că este un nou început pentru care s-ar putea materializa printr-o anchetă a Parlamentului European pentru aflarea uh, acelor state membre care au fost implicate în aceste acțiuni cu americanii. Urmează Constantinus Papadakis un minut βασανιστήρια της CIA δεν εκπλήσουν. Mulțumesc, domnule președinte. Tortura nu mă surprinde în cazul CIA. Statele Unite, ca și serviciile lor de informație, au o istorie bogată în incursiuni, lovituri de stat, tortură brutală, asasinate în special a populației afroamericane. Uniunea Europeană nu face decât să se prezinte ca protector al drepturilor omului, cel mai feroce dintre aceștia, însă Eurojust, Europol, mecanismele de opresiune ale NATO nu sunt decât aliatele CIA. Statele membre cooperează cu Statele Unite într-o diversitate de domenii și acțiuni care uh, o, oprimă lucrătorii. E vorba de spionaj industrial, intercepție ale comunicațiilor telefonice, toate acestea merg mână în mână cu chipul adevărat al capitalismului american, care nu urmărește decât să oprime popoarele. Trebuie ca și popoarele să poată să schimbe acest regim pentru că au o forță proprie. Elmar. Timp de două minute dau cuvântul acum colegului Elmar Brock. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, Cred că Senatul american, în special senatorul Finstein, a avut un mare curaj în a publica un astfel de raport. Uh, pentru că acest raport arată că, spre deosebire de Rusia și China, că Statele Unite, atunci când greșesc, sunt în măsură să se curețe pe interior și să-și asume răspunderea pentru așa ceva. Asta este de, diferența dintre democrație și dictatura. Și de aceea nu trebuie să certăm regimurile democratice. În același timp, evident, uh, aceste metode nu sunt uh, acceptabile și nu trebuie uh, subapreciate. Este un tratament inuman care trebuie criticat. Tocmai de în acest moment și pentru că și eu am fost în vizită odată la Guantanamo, când am arătat că aceste tratamente nu corespund dreptului umanitar internațional, tocmai de aceea trebuie să criticăm lucrul lucrurile întâmplate. Dar să nu criticăm paușal Statele Unite spunând că ele sunt cel mai mari infractori din lume. Nu. Trebuie să există o uh, consecință, așa cum și aceste acte au fost uh, comise ca o consecință a actelor teroriste orientate împotriva cetățenilor americane. Deci vă spun încă o dată, nu putem să realizăm un echilibru între libertate și securitate dacă în lupta pentru libertate și securitate încălcăm drepturile omului. Acest echilibru trebuie restabilit și trebuie să, ca în acest moment să fim critici, dar să înțelegem toate aceste conexiuni și de aceea vreau să îmi exprim mulțumirea senat, pentru senatorul Finstin și pentru colegii săi cu care împreună a avut curajul să publice acest raport. Acest lucru arată deosebirea esențială între Statele Unite și alte țări din lume. Da? De pildă, colegii de la Stasi, care și au încarcerat multe uh, persoane și nu și-au asumat această răspundere. Acceptați, domnule Broc, un cartonaș albastru? Mr. Pet, you have the floor. Domnul Pet, aveți cuvântul. Uh ma jagan härra brokki seisukohti selles küsimuses ja mul on. domnule președinte împărtășesc uh, o, viziunea domnului brok dar am totuși o întrebare ce crede domnul brok că ar, trebui, ar fi riscurile luptei împotriva terorismului? vede dumnealui consecințe negative uh, în, pentru lupta împotriva terorismului, pentru că, iată, și ieri a avut loc un uh, act de terorism deosebit de grav în lume. Care este opinia domnului deputat? Stimate coleg, am spus că lupta împotriva terorismului trebuie să continue, dar că această luptă nu se poate face cu astfel de metode ceea ce a făcut Statele Unite este fals, este criticabil, dar că lucrurile trebuie văzute în context. Uh, Domnule Brocă, uh, discursul dumneavoastră uh, a trezit multe reacții. Mai aveți două acte catenașe albastre și din partea doamnei Infel și din partea altui coleg. Dacă sunteți de acord, răspundeți, vă rog, odată la ambele întrebări. Mă bucur, domnule președinte, că domnul Brok condamnă terorismul și tortura în toate circumstanțele. Pentru că multă lume a vorbit despre circumstanțele torturii. Dar este adevărat, domnule Brock, că chiar dacă aveți înțelegere pentru aceste situații, au trecut totuși foarte mulți ani în care oamenii ar fi trebuit, uh, ar fi trebuit să ajungă în fața justiției, ar fi trebuit să fie trași la răspundere și că atunci când vine vorba de justiție, totuși americanilor reușesc să închidă și să urmească pe acest, aceea care dezvăluie informații, cum ar fi fostul șef al CIA, Chiriacu și alții ca dumnealui. Nu credeați că exista foarte mult timp pentru a repara înainte de acest moment toate greșelile comise? Și a doua întrebare. Domnule Brock, Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Ca prieteni și aliați ai uh, Statele Unite, n-ar trebui să le solicităm Statele Unite să închidă Guantanamo Bay? Kollegin Ernst este direct angesprochen worden und bekommt er die zu äußern. stimme ja durchaus in äh, manchen Dingen. O colegă a fost uh, atinsă uh, direct de intervenția domnului Brock și are dreptul să răspundă. Domnule Brock, nu considerați că ar fi nevoie și de măsuri judiciare și ar trebui să existe și consecințe juridice pentru aceia care sunt responsabili de aceste încălcări ale drepturilor omului. Dank, Herr Brock, eine Minute für die Antwort. Domnule eh, Brock, răspundeți la toate cele trei întrebări, vă rog inclusiv la întrebarea doamnei Ernst. Da, au fost greșeli comise în trecut. Da, trebuie să luăm măsuri, da, trebuie să luăm măsuri inclusiv juridice atunci când sunt dovedite actele reprobabile. Dar asta nu schimbă ceea ce am spus înainte, că am spus-o și acum 10 ani, că Guantanamo Bay trebuie închisă și că trebuie să luăm măsuri juridice. Dar în același timp trebuie să vedem și să privim și înspre Uh, uh, statele membre care au fost dispuse să primească uh, deținuți ai CIA pe teritoriile lor. Au fost doar câteva țări, câteva state membre. Și de aceea nu trebuie să fim acum iprocriți și să solicităm, da, să solicităm uh, consecințe juridice, dar uh, să nu afectăm uh, guvernele și să respectăm totuși uh, termenii de prescriere pentru astfel de infracțiuni, pentru că nimeni nu vrea să-și trimită conațional la închisoare, nu-i așa? De coleg. Mulțumesc. Acum, timp de două minute, domnul Claude Moraes. <clears throat> Thank you, President. I would say one thing, Mr. Brock. Mulțumesc, domnule președinte. Un lucru a spus pe bună dreptate domnul Brock Raportul acesta, care a fost realizat și uh, încurajat și de domnul Jock McCain, uh, acesta a dat dovadă de, de curaj, pentru că a sprijinit publicarea acestui raport și ar trebui să fim foarte uh, conștienți de faptul că uh, noi am avut speranțe foarte mari în ceea ce privește ancheta și în ceea ce privește rezultatul, pentru că acestea s-au intervenit într-un vremuri foarte dificile. Și vreau să vă amintesc, dragi colegi, în 2006, când noi am analizat, am organizat ancheta, știți foarte bine că toate aceste acte de tortură și metode de tortură și le-am discutat în Parlament. Acestea au fost uh, discutate sub, cu anumite presiuni din partea guvernelor noastre, într-un context deosebit, ca, uh, foarte fragil. Și e clar că foarte multe s-au întâmplat în acest Parlament și a fost destul de greu. Ne-a venit și nouă greu să facem o astfel de anchetă. Și care erau concluziile la care am ajuns? Am ajuns la concluziile pe care le-a spus și domnul John McCain în mod public și am notat această întrebare din partea cartonașului albastru. Unde au spus, da, da, au existat tortură brutală și a existat uh, interogatorii brutale și a spus din punct de vedere, din punct de vedere moral era greșit. Uh, și că nu s-au obținut informații fiabile prin aceste metode pentru a lupta împotriva terorismului. E clar că oamenii aceștia înțeleg foarte bine diferența care există între uh, interogatorii și obținerea unor noi informații, informații de calitate sau informații foarte proaste. Și asta a spus domnul McCain. Așa că noi, e clar, foarte, trebuie să, să vedem exact care este și rolul nostru și care este uh, atitudinea noastră. Există oameni în continuare astăzi în Guantanamo Bay care uh, sunt deținuți, deși guvernele lor au cerut să fie eliberați, sunt torturați, au familii, nu au niciun fel de drepturi și povestea aceasta încă nu s-a terminat, de-abia începe. E vorba de cetățenii noștri ai Uniunii Europene care sunt în închisoare, au fost torturați în enumărate rânduri și vrem ca aceștia să se întoarcă înapoi în țările lor și trebuie să le reprezentăm astfel interesele. Procedurile niebieskiej karty Văd că există un cartonaș albastru, domnul Khan. Domnule Moraes, acceptați întrebarea? Da, vă rog, domnul Khan. Cu microfon, vă rog. Micro. Ah, I've got it now. Thank you. Uh, if I can ask uh, for the mem- Mulțumesc. Aș dori ca cei membri care nu erau aici, pentru cei membri care nu erau în 2006 în Parlament. Noastră ați spus că a fost dificil. Dar de ce spuneți asta? Thank you for the brevity of the question. Da, mulțumesc pentru faptul că e o întrebare atât de scurtă. Mulțumesc mult. Asta vreau să spun și pentru Parlament și pentru cei care au fost vicepreședinți la aceste uh, comisii de anchetă, Claudia Fava, un membru italian la vremea respectivă Uh, din partea Parlamentului Italian, vreau să vă spun că era vorba de o misiune foarte dificilă și evaluarea mea este următoarea, că uh, această anchetă, ancheta Echelon, ancheta referitoare la supravegherea de, în masă și ancheta reprezentare la CIA, toate acestea trei s-au derulat în același timp și Parlamentul a monitorizat foarte îndeaproape toate aceste acțiuni. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau doar să, să închei faptul că nu a existat o monitorizare atentă a diferitelor acte și acțiuni care au uh, uh implicat și uh, interogatorii cu tortură, acest lucru nu se mai poate repeta, trebuie să corectăm acest lucru. Deci pentru membrii noi ai Parlamentului European, vă rog să vă uitați cu atenție la ceea ce facem exact astăzi aici acum. Mulțumesc foarte mult. Mai există încă un cartonaș albastru din partea domnului Karim. Îl acceptați, domnule Moraes? Vă rog domnule președinte mulțumesc foarte mult și vreau să mulțumesc lui claude moraes pentru munca pe care a făcut o pe acest subiect deja de câțiva ani de zile încoace. Întrebarea este următoarea, domnule Moraes. Una din provocările pe care le-am avut până în prezent și a, a fost așa nume de a primi informații de la propriile noastre guverne. Sunteți noastră mulțumiți de faptul că am putea avea o dezvăluire totală din partea guvernelor noastre și dacă nu, atunci cum anume am putea să fim mulțumiți dacă cetățenii noștri nu pot să facă față unor astfel de situații și se vor confrunta cu ele și pe viitor? Evident că nu putem avea o dezvăluire completă și Elmar Brock uh, în momentul în care am mers și am vizitat aceste centre de detenție, am discutat cu senatori, am spus foarte bine și foarte clar, noi suntem parlamentari și noi și știm foarte bine cum se durează lucrurile. Lucrăm în Parlamentul European și știm că trebuie să existe o anchetă și întotdeauna când ai un rezultat, întotdeauna te confrunți cu anumite interese din partea guvernelor. Și noi, ca și membri ai Parlamentului European, trebuie să conlucrăm cu membrii din guvern, cei care realizează, cu cei care realizează anchetele și în acest sens trebuie să dai dovadă de curaj și să obții cât mai multe informații cu putință. Uneori sunt informații la mâna a doua, în al, doua, în al doilea val de uh, informații, dar întotdeauna uh, scopul este adevărul. Și în final avem în continuare cetățenii ai Uniunii Europene care se află astăzi în închisoare, care sunt inocenți și care ar trebui să fie eliberați. Și asta este vital și important. E o chestiune vitală și importantă și noi pe ei îi reprezentăm. Dacă nu îi reprezentăm pe ei, atunci ce? Abgerunete Hans Olaf Henkel, eine Minute. Domnul Hans-Olaf Henkel, un minut. Domnule președinte, ca și uh, toată lumea, sunt și eu consternat de cele care s-au întâmplat în Statele Unite și nu numai acolo. Dar folosesc acest prilej pentru a vă reaminti că americanii au fost aceia, aceia care au publicat raportul, a fost Senatul Statelor Unite și în Senatul Statelor Unite se discută critic, ca și aici, despre ce a făcut uh, guvernul, uh, au făcut guvernele trecute din, ale Statelor Unite. Deci, uh, americanii ne-au luat-o înainte, aș putea să spun. Aș fi vrut să avem și noi o dezbatere aici despre ceea ce întreprinde, se, întreprind serviciile secrete ruse aici. Și în calitate de co-raportor cu privire la situația drepturilor omului din ultimul an, am constatat că întotdeauna ne preocupăm de situații care sunt orientate mai mult sau mai puțin uh, frecvent asup, împotriva americanilor. Dar ar fi bine să observăm uh, mai, la, cu aceeași intensitate și încălcările drepturilor omului care se îndreaptă înspre alte direcții. Mulțumesc uh, și acum are cuvântul doamna deputată Mlinar. Mulțumesc tuturor. Nu vorbim aici de ceva nou, dar toți părem surprinși. CIA a început să tortureze oameni în 2001 și în 2006 am descoperit că agenția era responsabilă și pentru detenția ilegală și transferul prizonierilor în Europa. Dincolo de o încălcare gravă a drepturilor omului, S-a creat un cerc vicios uh, oferind teroriștilor un motiv în plus pentru a-și continua propaganda și lupta. Astăzi, când Senatul American a oferit acest raport, e timpul să arătăm cu degetul lucruri care s-au întâmplat în sânul Uniunii Europene. Statele membre nu sunt inocente așa cum au uh, spus-o și colegele mele, uh, Intel și Wikström. Multe state membre au știut care sunt practicile CIA, unii le-au chiar to- tolerat, dacă nu chiar susținut, cum s-a mai menționat. Polonia a admis în sfârșit, alții încă uh, neagă. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să urmeze exemplul Statelor Unite și să ancheteze nivelul de participare la aceste practici. Uh, astfel de metode metode de interogare nu sunt demne de Uniunea Europeană, iată de ce fac un apel la statele membre să lanseze anchete parlamentare naționale pentru a stabili uh, cunoștința sau implicarea lor în tortură. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul în numele GUE domnului Crisogonos. Da οι απάνθρωπες πρακτικές που χρησιμοποιούσε η CIA επί... Această practică inumană la care a recurs CIA, în special sub regimul Bush, în cadrul unui interogatoriu, demonstrează lipsa de respect vis-a-vis -vis de drepturile omului. O caracteristică specifică a clasei politice din Statele Unite. Pe de o parte, Statele Unite nu fac decât să publice rapoarte asupra drepturilor omului în state terțe și, pe de altă parte, tocmai Statele Unite încalcă Convenția împotriva torturii eh, la care au subscris încă din 1974. Între timp, Uniunea Europeană face cam același lucru. În teorie, suntem pentru drepturile omului, însă în practică nu facem decât să le jocorim. Și am făcut-o în toți acești ani, în special drepturile sociale pentru că exercităm politici de rigoare bugetară și mm, gospodării nu reușesc să-și plătească încălzirea uh, pe timp de iarnă. E o tortură socială aceasta și conducătorii europeni au promis paradisul în timp ce oferă infernul popoarelor lor. Mulțumesc, spune președintele. Un minut, domnul Lambert domnule președinte salutăm raportul senatului și regretăm faptul că ambele partide politice nu au participat la întregul proces. Așa cum au spus unii, e clar că tortura trebuie să fie interzisă și uh, acele cicatrici fizice și mentale care rămân au fost discutate în Parlamentul European. Știm că au existat mărturii în acest sens. De asemenea, mă ridic încă o dată astăzi aici în Parlament pentru a evoca cazurile celor care în continuare se mai află în uh, Guantanamo. Spre exemplu, un rezident din Londra care a fost uh, deținut, a fost uh, uh, torturat și încă mai e acolo după 12 ani de zile, după un transfer care a intervenit în 2007 am cerut, guvernul a cerut, britanic a cerut să, fie întors înapoi pentru că avea soție, copii și în continuare nu pot să înțeleg cum poți să fii în continuare în Guantanamo în momentul în care uh, acordul final era ca acesta să poată fi uh, rap, uh, repatriat. Uh, Există foarte multe solicitări în acest sens în ceea ce privește respectarea drepturilor omului peste tot în lume și cred că uh, dacă cei care comit astfel de acte uh, vor fi aduși în fața justiției, doar așa vom putea servi într-adevăr drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și acum are cuvântul Gianluca Buonono. Un minut. Fără microfon, din păcate. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte Spre deosebire de toți uh, colegii mei antevorbitori, consider că CIA a făcut foarte bine ce a făcut. Pentru că, haideți să ne amintim uh, de 11 septembrie 2001. Toată lumea a, uh, a, s-a revoltat a, când mii de oameni a, au a, murit. A, dar au murit oameni și în Pakistan și în Afganistan, uh, peste tot. Uh, s-a vorbit despre teroriști, despre bestile din, uh, din Orient care trebuie combătute cu toate mijloacele. Pentru asta s-a deschis, de fapt, închisoarea de la Guantanamo Bay. Deci dacă cineva ar fi decapitat rudele dumneavoastră, vă întreb, mă rog, a fost crucificat și a, a, Iisus acum 2000 de ani, conf- dar vă întreb cum ați fi procedat dumneavoastră. Da? Deci, deci politica islamică, islamistă, este violentă din calea afară, prin definiție. Deci să nu fim ipocriți. Este aceeași situație și cu Palestina. Sunt milioane de morți care mor în Europa, nu în Palestina. Și noi vorbim despre Palestina. Accepți, uh, acceptați un uh, cartonaș albastru? Chiedo al colega din partea doamnei Spinelli. con le sue parole ave... Vreau să întreb pe cu stimatul coleg dacă își dă seama că prin cuvintele sale, în mod indirect, uh, lovește în Carta Drepturilor Fundamentale și Carta Drepturilor Omului care sunt totuși documente fundamentale ale Uniunii Europene? În acest context, cred că este absolut inacceptabil așa ceva. Dacă suntem un parlament, uh, suntem parlamentul unei democrație europene, atunci trebuie să fim împotriva torturii și nu trebuie să vorbim de aici despre bestii. Da? Deci vreau să întreb pe coleg dacă își chiar își dă seama de ce a spus. Bine, sì, certo. Mi fa piacere a... Da, sigur. Mă bucur că sunt aplauze atunci când uh, cineva vorbește mai răspicat și mai clar. Dar cineva care, care este un infractor major și care uh, încalcă toate normele de drept nu poate să se aștepte să fie, uh, să fie uh, tratat cu șampane și caviar. Și în Italia am combătut terorismul, să știți, terorismul Brigadelor Roșii. Dar, pe de altă parte, au existat și unii care au fost mai, mai uh, penitenți, care s-au creit cu că am putut, uh, putut colabora. Dar în mare trebuie să vă spun că din punctul meu de vedere americanii au făcut bine ce au făcut și dacă cineva uh, spune că trebuie combătut terorismul islamic, atunci uh, să o spune știt. Carlos Coelho, Europejskiej Partii Ludowej, 10 minute, bardzo proszę. Are cuvântul Carlos Coelho pentru PPE, 2 minute. Sr. Presidente. Sr. Presidente em Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Comisiei 2006 și 2007, Parlamentul a anchetat această afacere prin intermediul unei comisii pe care am avut onoarea să o prezidez. Și unii au afirmat la vremea aceea că era imposibil ca un stat de drept, precum Statele Unite, să comită actele ilegale care s-au atribuit. Autoritățile nord-americane au afirmat că aceste alegații nu erau adevărate. În septembrie 2006, am uh, avut și un martor neașteptat, pentru că George Bush a confirmat lumii întregi că exista un program extraordinar de tehnici de interogare și că reprezentarea în fața tribunalelor și închisorile secrete erau lucruri adevărate. Deci n-a făcut decât să mită încă o dată, așa cum am văzut în raportul Senatului American care a fost publicat acum. Însă e nevoie de curaj pentru a avea autoritate morală. Doar o democrație își poate recunoaște erorile și să se asigure că ele nu se reproduc. Important e ca adevărul să aibă câștig de cauză și uh, adevărul va ieși la iveală întotdeauna, mai ales dacă, uh, în ciuda faptului că anumite guverne naționale pun obstacole și am să reafirm ce am mai spus aici. În nicio circunstanță, secretul de stat nu poate înlocui drepturile fundamentale și inalienabile. Scopul nu poate justifica mijloacele. Tortura nu este acceptabilă Um, moral, ea este în plus condamnată de tribunalele internaționale, nu este acceptabilă în nicio circunstanță și a fost într-un totul ineficace mai mult decât atât. Există un deficit de control democratic al serviciilor secrete. Raportul arată că ani de zile controlul uh, Senatului asupra CIA nu a funcționat. CIA a mințit, lucru care este inacceptabil. Mulțumesc, spune președintele. Aveți o întrebare cu cartonaș albastru. Acceptați? Vă rog, domnule Atrici. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce se spune aici. Dacă avem anchete despre tortură și aceste practici obscene, sunteți de acord cu mine că nu ar fi bine ca aceste anchete să se încheie cu ofițeri de securitate sacrificați când uh, politicienii, liderii, cei care au dat ordinele se plimbă liber în impunitate, sunteți de acord că ar trebui să atacăm capii și nu baza? Șotpovici. Thank you cu certeza Vă rog, răspundeți. Sigur, uh, sunt de acord cu dumneavoastră, valoarea unei anchete nu e doar aceea de a desemna responsabili, ci mm, trebuie să indice responsabilitatea tuturor cei care au dat ordinul, cei care au tăcut și cei care au comis actele în chestiune. Trebuie să ne rupem de trecut și să nu mai repetăm aceleași erori în viitor. Acesta este esențial. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Weidenholzer două minute. Domnule președinte, libertatea este dreptul fundamental al societății occidentale și fiecare stat care se simte aparținând la comunitatea democratică trebuie să apere libertatea. Nu există circumstanțe uh, care să limiteze aceste libertăți. Într-adevăr, în trecut au ă, limi, ă, măsurile ă, despre care vorbim acum au fost considerate proporționate cu actele care urmau să fie combătute prin acestea. Numai că prin activitățile CIA s-a ajuns la mai mult control, la mai multe represiuni, s-a ajuns la mai multe acte de supraveghere. Deci pare că tocmai eh, regimele, regimurile democratice încep să se autodegradeze în virtutea și numele democrației. Un ziar german a citat ieri, poate că ăsta este cel mai mare triumf al eh, lui Osama Bin Laden că a, a dezvăluit că Statele Unite sunt un stat în care statul de drept nu este respectat. În același timp, eh, majoritatea Senatului american a demonstrat prin publicarea acestui raport că Statele Unite nu sunt un stat de nedreptate. Sigur, nici nu putem să ne complacem într-un act de autojustiție. Trebuie să ne confruntăm cu toate aspectele critice, trebuie să fim consecvenți inclusiv față de rolul pe care l-au jucat în aceste acțiuni eh, statele membre în, eh, ale Uniunii Europene toate infracțiunile, actele de tortură trebuie pedepsite. Și cu asta basta. Asta ne arată și asta ne reclamă raportul care a fost publicat zilele trecute. Mulțumesc. A teraz pan poseł Angel Dambaski. Are cuvântul acum domnul Dambaski, în numele ECR. Un minut. Председател, uvăjami colegii, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene. Nu avem nicio îndoială asupra faptului că dezvăluirea acestor fapte, acestor acte, în raportul Comisiei Senatoriale Americane referitor la uh, răpiri, la Uh, tratamente rele, inumane, șochează și demonstrează că acea țară care pretinde că apără cel mai mult drepturile cetățenilor săi și drepturile omului peste tot în lume, este cea care, de fapt, uh, le și încalcă. Un lucru trebuie să fie clar. Nu este posibil să faci acest lucru și să justifice aceste acțiuni într-un fel sau altul. Pentru că atunci toată lumea ar putea să facă la fel. Statele Unite trebuie să fie supusă unor, unei anchete și trebuie să existe și urmăriri penale față de cei care au încălcat uh, drepturile omului și libertățile fundamentale. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Ivo Weigel în numele liberalilor, timp de 1 minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Permiteți-mi să spun în introducere că sunt satisfăcut de discursul dumneavoastră de astăzi și de evaluarea pe care ați făcut-o. Însă aș dori să spun că constatând uh, atacul la World Trade Center, uh, ne-am exprimat uh, simpatia față de Statele Unite și e adevărat și astăzi. A urmat însă o luptă împotriva terorismului care ridică semne de întrebare uh, Eh, asupra unor lucruri pe care nu le putem accepta. Eh, Statele Unite au pătat reputația statelor membre care uh, sunt aliatele sale dintre cei 160 de semnatari ai Convenției împotriva torturii, ei sunt uh, pe această listă și ei ar trebui să aducă în fața justiției pe cei care au torturat. Justiția Statelor Unite, dacă decide să nu reacționeze în acest caz și să nu îi pedepsească pe cei responsabili, ar putea fi supuși cauzei complementare a Convenției care reprezintă ONU să mm, preia aceste cazuri atunci când țara respectivă nu uh, intervine. Se poate emite inclusiv un mandat de arestare a celor responsabili uh, și Curtea uh, Penală Internațională poate interveni. Uh, Statele Unite au făcut doar un mic pas în a uh, furniza uh, aceste informații și haideți să nu uităm că Guantanamo încă funcționează. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor este Pablo Iglesias pentru GUE. Gracias, señor presidente. Introducir alimentos y objetos. Mulțumesc, domnule președinte Trebuie că e clar că e nevoie de drepturi pentru cel care este deținut. Trebuie să, în momentul în care rămâi 104 ore fără să poți uh, dormi, în momentul în care ești amenințat că mama ta va fi violată, în momentul în care ți se spune că va fi agresat un membru al familiei tale, iată, acestea sunt câteva dintre practicile de interogatoriu pe care le-am descoperit în acest raport. Problema este că nu e vorba de ființe umane care sunt capabile să facă așa ceva, ci e vorba doar de câini care pur și simplu îndeplinesc niște ordine date. Și uh, există și deputați fasciști care în acest parlament Parlament, de fapt, justifică, încearcă să justifice aceste practici de tortură. Și problema e că aceștia au o cravată, au costum și se pretind democrați. Problema e că în acest Parlament, unii dintre noi, uh, unii deputați din partea Partidului Socialist, din partea PPE din țara mea, au participat la guverne care au colaborat cu uh, CIA în transferul acestor deținuți torționați. Asta este problema, domnule președinte. Eh, Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Corvin Ike din partea neafiliaților, un minut 30. Eh, Mr. Brock and eh, Mr. Iglesias are absolutely wrong. Domnul Brock și domnul Iglesias a, să greșesc. Majoritatea nu are nicio considerație pentru uh, minorități, pentru libertăți, pentru drepturi fundamentale. Nu. Și își arogă dreptul de a tortura, de a omorâ. Tocmai de aceea solicit ca Parlamentul să constituie o comisie parlamentară de anchetă, cel puțin pentru investigarea cazului din Polonia, pentru că guvernul polon până acum a negat tot ce s-a întâmplat. Și sunt oameni care încă și astăzi neagă existența camerelor de tortură în Polonia. Chiar <clears throat> un fost prim-ministru Uh, polonez a fost prim negociator al uh, aderării Poloniei uh, la Uniunea Europeană, când a fost și negociator pentru aceste camere de tortură. Tocmai de aceea, domnule președinte, avem nevoie de o comisie de parlamentară de achetă și domnul Etridge a susținut și el această idee. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Și acum, următorul vorbător este Daniel Buda pentru PPE. Două minute, vă rog domnule președinte <clears throat> atentatele de la unsprezece septembrie două mii unu din statele unite ale americii precum și cele de la madrid londra și boston ne au demonstrat că nu există națiuni sigure iar terorismul poate lovi oriunde oricând și cu puteri inimaginabile viețile a milioane de oameni fiind mereu în pericol. aceste lucruri au determinat ca națiunile din lumea întreagă și nu doar statele unite să își unească eforturile într un demers comun să abandoneze atitudinea defensivă și să reacționeze. astăzi în statul islamic reușește să recruteze tot mai mulți adepți poate și din cauza unei polarizări a societății ne demonstrează că pacea securitatea și siguranța cetățeanului sunt valori mereu în pericol. oameni nevinovați cad zilnic pradă unor acte de terorism feroce iar tragediile recente ne demonstrează că aceste amenințări îmbracă o formă domestică cu alte cuvinte vin din rândul deținătorilor de pașapoarte europene centrele de detenție au apărut ca o consecință a faptului că terorismul nu ține cont de granițe și în același timp de nevoia identificării cauzelor acestuia și mai ales pentru a găsi răspunsuri la ceea ce este de făcut pentru ca acest fenomen să fie înlăturat sau cel puțin diminuat. de aceea consider că politizarea excesivă a acestui fenomen nu este în folosul nimănui. cu toate acestea și subliniez cu toate acestea niciodată nu vom putea fi de acord cu mijloacele inumane de a obține informații. tortura tratamentele inumane și degradante trebuie respinse indiferent de circumstanțe. a proceda de altă manieră nu ar face altceva decât să transforme victimele în călări iar vinovăția lor nu ar fi cu nimic mai prejos. obiectivele comune ale tuturor națiunilor trebuie să fie respectarea standardelor internaționale în materia drepturilor omului iar în același timp trebuie să fim preocupați de siguranța cetățenilor noștri indiferent unde s ar afla aceștia. mulțumesc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 și opinia publică a fost înșelată în legătură cu aceste practici. Dar a existat și o colaborare în Europa. 25 de state eh, membre ale Uniunii Europene au fost practic complice ale acestor fapte ale Statelor Unite. Au permis ca avioanele americane să survoleze teritoriul lor sau chiar să existe centre secrete de detenție. Parlamentul European ar trebui să introducă un mecanism prin care uh, statele europene să se angajeze că nu vor mai participa vreodată la asemenea programe ale americanilor. Și în Portugalia au existat uh, zboruri uh, care au dus teroriști spre Guantanamo. Au fost uh, câteodată uh, întreruperi tehnice ale acestor uh, zboruri și aterizarea pe teritoriul portughez. Europa europenii nu au știut sau uh, au fost complici la aceste programe. Pentru că uh, și în cadrul escalelor uh, au avut loc torturi pe teritoriul național al Portugaliei, de pildă, pe insulele Azore o mare rușine. A existat o analiză parlamentară, dar nu a reușit să depisteze nimic. Până și parlamentarii europeni au fost înșelați. Um, eu am obținut totuși o asemenea listă a zborurilor americane spre Guantanamo și chiar am transmis-o mai departe. Nu putem accepta ca Uniunea Europeană să continue un asemenea program de complicitate cu CIA. Uh, regret că sub Comisia Barroso acest lucru a fost posibil. Mulțumesc foarte mult. Acceptați o întrebare din partea domnului Mourinho? Bardzo proszę, pan poseł Mourinho. Vă rog, domnule Mourinho. Obrigado. <coughs> Senhora deputada, cara colega. Mulțumesc, doamnă deputat, stimată colegă. Cred că noi încercăm să apărăm drepturile omului de câte ori luăm uh, cuvântul aici, dar iată acum aflăm că există și lagăre uh, ca cel de la Guantanamo și practici uh, ale torturii despre care aflăm din analiza făcută de Senatul American. Eu cred că statele europene care au acceptat să existe torturi tortură pe de, teritoriul lor ar trebui să fie sancționate de către Uniunea Europeană. Da. Sigur că există și uh, mari democrații care acceptă că s-au făcut uh, asemenea greșeli. Eu cred că ar trebui să încercăm să ne continuăm anchetele, să vedem exact cine uh, s-a făcut vinovat în Europa, iar vinovații trebuie să răspundă, nu trebuie să scape uh, fără uh, sancțiuni. Pentru că a fost o barbarie practicată de CIA și de complicii europeni. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Beatrix von Storch pentru un minut. Din 2006 uh, a fost publicat un raport de 550 de pagini care arată clar că SUA a Um, realizat tortură cu consecințe mortale. A fost degeaba, uh, a fost uh, degeaba pentru că SUA nu a recunoscut acest lucru. Uh, în Declarația Drepturilor Omului se spune însă clar că nimeni nu trebuie să fie supus torturii. Tortura aparține evului mediu sau statelor care nu sunt state de drept în niciun caz unui stat democratic din secolul 21. În orice caz, Făptașii trebuie uh, pedepsiți, trebuie să apară în fața instanțelor naționale sau în fața Tribunalului Penal Internațional și este momentul ca și SUA să recunoască Tribunalul Penal Internațional și să cerceteze aceste fapte penale și să îi uh, urmărească pe infractori. Eh, vielen Dank. Mulțumesc. Are cuvântul Domnul Javier Couso Permui, un minut. Un descenso a los infiernos, a verlos de... Mulțumesc. A fost una, o adevărată coborâre în infern. Știți detaliile tehnice ale torturii, că de fapt tortura a fost. Nu, să, nu cum spunea Sia, eufemistic, tehnici de interogatorii. Tortura, subliniez, nu e prima dată când vorbim despre asta. În rezoluția din 2012 se solicita uh, anchetarea programului de detenție și tortură din țările europene și se vorbea și despre obstacolele la adresa acestor anchete Mă mi-e rușine să spun că și țara mea a colaborat în aceste fapte, în sequestrarea și torturarea unor ființe umane. La fel ca în închisorile secrete din România, Polonia sau Lituania sau cele 18 state membre care au colaborat. Rezoluția care se va vota va trebui să condamne și aceste fapte, dar să ceară și o anchetă care să identifice pe făptași, pe colaboratorii lor și să-i dea pe mâinile justiției. Uh, nu e de ajuns să condamnăm, ci trebuie să și uh, cei vinovați să-și plătească uh, pedepsa, pentru că dacă nu, vom rămâne la nivelul vorbelor. Mulțumesc. Și acum, domnul Gil, un minut, vă rog. Le rapport qui vient d'être publié Raportul care a fost publicat demonstrează că CIA a practicat tortura timp de mulți ani. Nu ne miră să aflăm acest lucru pentru că de mulți ani uh, am ajuns să constatăm că Statele Unite au devenit o putere agresivă. În 2013 am aflat prin scandalul Wikileaks că de fapt Agenția Națională de Securitate a spionat uh, lumea întreagă, inclusiv pe cancelarul german uh, Angela Merkel. Deci există o violare a dreptului internațional public. Statele Unite în 2014 um, a uh, atribuit uh, 6 uh, milioane de euro pentru uh, Banca BNP Paribas pentru uh, colaborare. De asemenea, um, au riscat să destabilizeze Ucraina pentru a provoca un război cu Rusia. Cât va mai suporta Uniunea Europeană asemenea acțiuni înainte de a acționa și de a refuza să semneze tratatul transatlantic? Mulțumesc. Uh, dau cuvântul domnului Ceaba Sogor pentru două minute. Mulțumesc. Merésre méltó, hogy az Egyesült jelentés, amely kimondja. Mulțumesc. E clar că s-a că e foarte bine că s-a făcut un raport în SUA care recunoaște că s-au uh, extras informații de la suspecți prin metode necompatibile cu drepturile omului. Este dezgustător că astfel de practici au fost folosite de CIA, chiar dacă acestea au fost uh, uh, tipice trecutului. E clar că trebuie să ne temem că așa ceva s-ar putea întâmpla din nou chiar și în SUA iată că un mare stat a pus uh, între paranteze drepturile omului și uh, chiar și într-un stat unde uh, domnește statul de drept, este greu să se facă dreptate în astfel de cazuri. Cred că trebuie să fim atenți la bazele democrației și la ceea ce face diferența pentru că dacă ne dăm seama că nu știm să ne aplicăm propriile standarde, uh, nu am învățat nimic din secolul 20. Mulțumesc, doamna Piri are cuvântul din partea SND. Două minute. Het rapport van de Amerikaanse Senaat heeft aangetoond. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Raportul Senatului American arată că deținuții au fost torturați și asta pe scară largă după 11 septembrie. Eh, acum, eh, iată, am ajuns la faza în care există și dovezi după eh, ce au existat suspiciuni și asta da naștere la multe comentarii de pe celălalt mal al Atlanticului. Însă, în raportul nostru, nu se spune, dar nici nu e secret că țări europene au participat la aceste practici. Parlamentul nostru, împreună cu Consiliul Europei, a jucat un rol esențial acum câțiva ani în uh, a dovedi că, din nefericire, guvernele statelor membre au participat la transferuri ilegale, uh, la punerea la dispoziție aeropor- aeroporturilor noastre pentru aceste zboruri de transfer și la înființarea unor centre de detenție pe teritoriul european. Sigur că noi apărăm drepturile omului, e o valoare fundamentală uh, persoana și drepturile acestea reprezintă temelia Uniunii Europene, însă în lupta împotriva terorismului american s-au încălcat grav uh, drepturile omului. Uh, americanii vor uh, să se uite doar spre viitor și să facă tabula rasa din trecut. Însă eu aș spune că e timpul să spunem deschis ceea ce s-a întâmplat și să vorbim despre această cooperare cu CIA-ul. Și e esențial pentru credibilitatea Uniunii Europene, pentru că noi vrem să fim campioni ai luptei pentru apărarea drepturilor omului. Trebuie să spun, întoarcem și noi această pagină neagră a istoriei recente, de aceea cerem Comisiei să lanseze o anchetă privitoare la încălcările dreptului internațional pe teritoriul european în urma cooperării cu serviciile de informații americane. Parlamentul European a insistat de mai multe ori uh, asupra acestei cereri, dar până acum i-a fost refuzată. Într-o democrație, domnule președinte, regulile sunt următoare. Un guvern trebuie și el să fie răspunzător în fața cuiva. Mulțumesc. Și acum doamna Clun are cuvântul pentru două minute de la, din partea PPE. Okay, we have microphone. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un nor negru care plutește acum deasupra Statelor Unite, care era un apărător al libertăților cetățenești și se dorea un apărător al libertății pe plan mondial. Așa cum a spus uh, și președintele Obama, de fapt, imaginea Statelor Unite a avut mult de suferit. Iar dacă noi când condamnăm utilizarea tort naturii, când ignorăm valorile umane și uh, recurgem la măsuri extremiste, uh, practic uh, greșim față de setul de valori pe care îl apărăm. Această combatere a grupurilor teroriste, de fapt, duce și la o mai mare agresivitate a lor uh, împotriva a ceea ce ei uh, consideră a fi uh, o tiranie mondială. Noi trebuie să ne respectăm standardele de umanism și să nu provocăm suferință umană iar în clipa de față există în continuare femei și bărbați care sunt uh, reținuți și um, nu putem avea încredere că nu sunt uh, supuși în continuare torturii um, există atât de multe cazuri de violare a drepturilor omului în acest raport. Și Washington Post uh, afirmă că 51% dintre americani consideră în continuare că măsurile CIA au fost justificate. Dar noi avem Convenția de la Geneva, avem Convenția pentru respectarea drepturilor omului, avem Convenția împotriva torturii. Ar trebui ca și Statele Unite să respecte toate aceste convenții. Nu trebuie să permitem ca standardele uh, umanismului în perioade uh, dificile să fie uh, neglijate. Eu cred că trebuie să tragem concluziile pe marginea acestui raport, iar instanțele, tribunalele trebuie să găsească pe vinovați. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da cuvântul doamnei Silvia Kaufman pentru două minute. Entführungen. răpiri, uh, dispariții, închideri timp de uh, zile întregi, waterboarding, abuzuri sexuale, lista torturii CIA este lungă și înspăimântătoare. Uh, cred că chiar um, numai cu descurajare putem citi acest raport al Senatului SUA, dar peste 600 de, uh, din peste 600 de pagini, numai 500 și ceva au fost făcute publice din acest raport secret. Deci, uh, e clar că cea mai mare parte uh, a celor întâmplate rămâne încă necunoscută. Am fost membru în Comisia Extraordinară de Anchetă din 2006 în momentul când s-au uh, anchetat aceste cazuri de încălcare a drepturilor omului și niciun fel de, de scop nu scuză mijloacele teribile care au fost utilizate. Fiecare caz de tortură ne încalcă valorile uh, la modul cel mai flagrant. Nu contează care a fost motivația statelor europene care au colaborat statele europene care au fost implicate în, uh, acest, uh, în aceste cazuri CIA trebuie să-și asume răspunderea și vina, inclusiv uh, fostul șef al serviciilor secrete din România, Talpeș, care după publicarea Senatului um, Uh, după publicarea raportului Senatului, au, a recunoscut că au existat uh, aceste uh, colaborări ale României. La fel, se dorește recunoașterea de către Regatul Unit. Aceste ascundere ale realității trebuie să nu se mai producă. Toate statele au ratificat Convenția uh, Drepturilor Omului și acolo se spune clar că nimeni nu trebuie să fie supus torturii. Nu uh, trebuie să uh, scape nimeni de sancțiuni, nici în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele PP, are cuvântul domnul Lenax, două minute. Eh, Mulțumesc. Ehm, acest raport al Senatului este o sinteză a unor fapte cumplite eh, care s-au desfășurat în perioada 2001-2009. Au fost ehm, deja eh, menționate niște eh, practici oribile, privarea de somn și multe altele. Mulți colegi au spus că totuși publicarea acestui raport constituie un pas important este un prim pas în direcția ă, transparenței și reflecției asupra acestor fapte și acest pas este esențial dacă dorim ca pe viitor asemenea excese să fie evitate. Sigur că ar fi bine ca întregul raport să fie dat publicității și sper ca toate statele membre ale Uniunii Europene să contribuie și ele la mai multă transparență. Raportul Eh, se referă doar la cei 190 eh, de deținuți care au fost eh, torturați în închisorile cunoscute, dar ce se întâmplă cu cei care au fost torturați în Afganistan, în alte state? trăim într-o vreme în care există amenințări necunoscute și în care uh, serviciile secrete își arogă uh, competențe nepermise. Nu trebuie să încălcăm drepturile omului în numele um, acestor obligații. Tortura este inacceptabilă și punct. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei Elena Valenciano din partea grupului S și Două minute, vă rog. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul nostru trebuie să relanseze comisia de anchetă care în anul 2006 și în anul 2007 a încercat să afle ce s-a întâmplat exact cu zborurile CIA. Scopul nu uh, justifică întotdeauna mijloacele și noi trebuie să știm exact care au fost mijloacele și scopurile. Recunoaștem uh, munca exemplară a Senatului, uh, a Senatului Statelor Unite, dar uh, nu putem să rămânem doar la acest nivel. Parlamentul nostru în 2006 și 2007 a făcut o anchetă, eu am fost membru acestei comisii care nu a avut caracter permanent, ne-am confruntat cu multe dificultăți în a încheta programul zborului CIA, listei raportului Senatului SUA, Uh, iată că această listă nu ne mai folosește și de aceea trebuie să redescriem această comisie de anchetă și trebuie să facem așa cum a făcut-o uh, Senatul SUA și trebuie să știm exact cine au fost responsabili, fără teamă de a ști adevărul. Insist că noi ne-am confruntat cu mari dificultăți dar uh, trebuie să o facem pentru cetățenii europeni care sunt cu ochii ațintiți spre noi. Domnule și domnilor, pentru a putea da lecții altora, așa cum vom face în această săptămână, privitoare la drepturile omului, Sudanului, Mauritaniei, Venezuelei, Egiptului, mai întâi trebuie să fim noi capabili să fim un exemplu și această dezbatere de azi trebuie să fie începutul și nu finalul unei munci care, pe care acest, acest Parlament trebuie să o încheie pentru că în 2006 și 2007 n-am putut să o încheie. Asta cerem noi, grupul social. Trebuie să relansăm comisia de anchetă. Pare rău că nu-i domnul Broc aici, pentru că trebuie să închidem Guantanamo. Uh, pentru că atunci când s-a deschis Guantanamo, uh, nimeni nu a cerut permisul nimănui. Muchas gracias. Eh, Mulțumesc. Uh, și acum urmează procedura intervențiilor spontane. Are Justiția, securitatea și libertatea sunt bazele valorilor noastre. <clears throat> Dar nu trebuie să existe tortură. Trebuie să facă o evaluare responsabilă a mijloacelor utilizate de CIA și trebuie să evaluăm și consecințele acțiunilor sale. Autoritățile din Polonia, în 2002, au permis <clears throat> ținerea în detenție a unor prizonieri ai CIA-ului suspecți de terorism, însă nu au permis torturarea acestora. Autoritatea autoritățile de la vremea aceea au cerut un memorandum special privitor la regulile de funcționare a uh, unității de detenție respective, dar nu au primit niciun răspuns din partea Statelor Unite. Doar în 2009 am semnat uh, acordul cu Statele Unite privitor la anumite reguli mai ales în ce privește jurisdicția polonă pentru ofițerii uh, SUA activi în Polonia. Procuratura din Polonia efectuează o anchetă. Senatul SUA a produs acest raport care uh, a fost uh, practic datoria autorităților americane. Însă, vreau un răspuns la următoarea întrebare. Dacă în țara mea oamenii au fost torturați, atunci țara mea este obligată să facă o anchetă sau nu, sau ă, este vinovată țara mea sau nu, dar trebuie să învățăm ă, că fiecare trebuie să-și asigure sigura, siguranța propriilor cetățeni, ă, să evităm mijloacele destructive când avem datoria de a lupta împotriva amenințelor reale, cum este terorismul. Vă reamintesc ce s-a întâmplat doar în ultimele două zile. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, are cu domnul Caputo. Mulțumesc. Uh, raportul recent al Senatului SUA privitor la torturile CIA ridică semne de întrebare în legătură cu situația drepturilor omului. Uh, este dramatic pentru că e vorba de un program care a fost, uh, a fost ignorat de domnul Obama. Sunt tehnici de necare controlată, definite de control total asupra deținuților. Asemenea, mijloace nici nu merită comentarii Iată întârzierea cu care uh, a fost uh, oferite informațiile este grăitoare. Dacă dorim să fim civilizați, trebuie să avem curajul de a condamna întotdeauna fapte de acest gen, care prin torturarea oamenilor încalcă principiile democrației europene și, practic, și transcendența, divinitatea. Uniunea Europeană trebuie să condamne orice formă de tortură și tratamente rele ale deținuților în orice împrejurare, chiar și când e vorba de lupta împotriva terorismului. Viața omenească nu poate fi uh, considerată uh, doar o pagubă colaterală. Grație, onorevole. Mulțumesc. Și acum, ai cuvântul Sayed Karim. Vă rog. Mr. President, thank you. Days ago, the Pope's... Mulțumesc Acum, uh, nu de mult, Papa se afla chiar aici și spunea că dacă Europa nu se ancorează în propriile valori, uh, poate să pornească în derivă foarte ușor. E ușor aici să arătăm cu degetul ce înseamnă terorismul și teroriștii, dar eu am am fost în fața mitralierelor talibanilor și am supraviețuit. Ce spuneți unui om uh, care s-a confruntat direct cu teroriștii, pentru că ei uh, nu, ne, uh, nu trebuie să ne ia prin reacțiile noastre, ceea ce uh, nu ne-au luat oricum prin acțiunile lor. Și nu vreau să-i critic pe cetățenii SUA astăzi, vreau să-i critic pe toți cei care au fost care au știut și nu au făcut nimic. Astăzi nu avem nicio garanție niciunul din cetățenii noștri, că niciunul din cetățenii noștri nu va mai fi confruntat cu astfel de acte și guvernele încă ascund fapte. Avem de ales, dragi colegi, fie stăm uniți în spatele valorilor noastre, fie suntem divizați și facem față consecințelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Radoș din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin fără rezerve luările de poziție foarte clare din partea Comisiei și Consiliului în ce privește respectul dreptului internațional, drepturilor omului și valorilor democratice în general. Mă bucur că este o poziție care este susținută aproape unanim în Parlamentul European, în ciuda câteva voci discordante. Este clar că protecția drepturilor omului nu poate fi pusă în balanță cu securitatea care uh, este necesară, dar care nu trebuie să încalce uh, drepturile omului. Deci, uh, Acum trebuie să încercăm o apropiere între cultura Statelor Unite și a Europei. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Juarez. Pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Utilizarea torturii de către CIA este tema principală, dar are legătură directă cu state membre ale Uniunii Europene care au fost complice cu planul unor centre de detenție ale CIA în Europa și pentru că aici, în Uniunea Europeană, iată, s-a torturat de asemenea. Și domnul comisar a subliniat faptul că Comisia Europeană luptă pentru eliminarea torturii atât în Uniunea Europeană cât și în restul lumii. A vorbit de asemenea de anchetarea uh, vinovaților. Să nu se întâmple ca Statele Unite, unde Obama tocmai a dat un certificat oficial impunității. Aici, în Europa, în Madrid se face o judecată politică împotriva 28 de tineri din țara Baștilor și s-a constatat în baza aplicării protocolului de la Istanbul că aceștia au fost supuși torturii. Și doar acum două luni, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat din nou statul spaniol pentru că nu a închetat denunțurile de tortură ale unor cetățeni bași sau catalani. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Îl rog pe domnul Corao să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Luni și gennaio 2002. pe 11 ianuarie 2002, primul avion militar al statelor unite a aterizat în golful guantanamo cu peste 200 de suspecți teroriști acești suspecți uh, urmau să aibă, să fie supuși 18 uh, luni de izolare și metode de uh, interogatoriu medievale. Timp de ani și ani au, au denunțat jurnaliști, organizațiile neguvernamentale, angajații închisorilor secrete, au denunțat situația și în Parlamentul European. De mai multe ori s-a discutat această temă și și-a exprimat propria preocupare Parlamentul prin mai multe rezoluții, însă multe state membre, în același timp au colaborat cu CIA și cu metodele sale brutale, încălcând drepturile omului. Obama, în campania electorală, în mod deschis s-a pronunțat împotriva anumitor practici ale CIA și centrul din Guantanamo, dar probabil că și el are probleme cu memoria. Statele europene ar trebui să, condam- să condamne oribile torturi practicate de guvernul american. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îl rog pe domnul comisar Avramopoulos să ia cuvântul în numele Comisiei. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea privind raportul Senatului American ne-a arătat o realitate foarte dură și ne-a uh, plasat pe toți în fața răspunderii noastre și cred că merită salutat acest raport. Consider că toate forțele democratice prezente aici condamnă fără să ezite practicile uh, cum ar fi tortura și orice alt tip de practică care nu respectă statul de drept, drepturile omului principiile și valorile pe care se întemeiază construcția europeană. Am spus în prima mea intervenție că tortura este o crimă și cei care sunt responsabili trebuie să fie sancționați. Dar am auzit și voci critice în această sală. S-a spus că uh, Europa, că Uniunea Europeană a acceptat aceste practici în mai multe cazuri și aș vrea să spun că Europa nu a acceptat niciodată aceste practici care încalcă democrația și drepturile omului. De altfel, din această funcție pe care nu o ocup de mult, uh, constat că uh, obligația de a proteja aceste drepturi și aceste principii este foarte importantă. Lucrările, ancheta Comisiei Senatului American au pus în evidență rolul foarte important al controlului democratic. Supravegherea democratică în ceea ce privește securitatea națională și respectarea statului de drept. Practicile despre care am dezbătut astăzi aici ne arată că apărarea drepturilor omului presupune o muncă de zi cu zi și trebuie cu toții să a, o îndeplinim zi cu zi și să ne a, respectăm răspunderea. Cred că președintele Consiliului European, care se uh, află aici va transmite Consiliului toate preocupările Parlamentului European. S-a mai spus aici și că ancheta Comisiei Senatului American este rezultatul punerii în aplicare a controlului democratic. Mă bucură această afirmație pentru că este vorba de o reacție sănătoasă a unei democrații mature. O democrație care are la dispoziție instituțiile și mijloacele pentru a denunța astfel de practici și a proteja drepturile omului. Aș dori să mă refer și la un lucru important spus de președintele Obama. După cum știți, președintele Obama a interzis tortura atunci când uh, a intrat în funcție și citez în limba engleză. Aceste tehnici trebuie să rămână acolo unde este locul lor, în trecut. unii dintre deputați au vorbit de Guantanamo. Ați mai auzit uh, poziția Consiliului în acest sens și vreau să repet, avem o poziție clară și constantă. Noi uh, cerem închiderea Guantanamo. Aceasta a fost poziția noastră, doamnelor și domnilor deputați, și totdeauna am uh, menținut-o nu numai în legătură cu uh, detenția suspecților de terorism la Guantanamo, ci și în legătură cu pedepsa cu moartea sau uh, arestarea de minori și alte subiecte la fel de importante ce țin de protecția drepturilor omului. Am vorbit de asemenea despre dezbaterea uh, privind combaterea terorismului Uh, și cooperarea în acest domeniu între SUA și UE. Această cooperare e foarte importantă pentru Uniunea Europeană și pentru protecția poporului nostru. Am încheiat uh, acorduri în numele uh, Uniunii Europene cu Statele Unite pentru o serie de inițiative care facilitează această cooperare, care o eficientizează, dar o lasă să rămână conformă cu uh, tratatele internaționale. Uniunea Europeană, statele membre și Statele Unite ale Americii au o responsabilitate comună. De a uh, impune statul de drept prin uh, cooperarea lor antiteroristă și de asemenea de a respecta și a face să fie respectat dreptul internațional în ceea ce privește combaterea terorismului. Este foarte bine să discutăm cu partenerii noștri americani despre toate aceste lucruri pentru a le prezenta preocupările noastre neliniștile noastre și să discutăm cu ei despre tot ceea ce contrazice valorile și principiile Uniunii Europene, care sunt aceleași ca ale Statelor Unite. Parlamentul European a acordat o atenție deosebită acestor chestiuni, ceea ce reprezintă o uh, susținere politică pentru Comisie și ne permite să exercităm mai bine controlul democratic. Acest lucru ne permite să garantăm că toate inițiativele noastre vor fi echilibrate și bazate pe legalitate. Concluzia principală din dezbaterea de astăzi este că Uniunea Europeană și instituțiile sale democratice sunt uh, gardienele valorilor fundamentale ale demnității omului și ale principiilor democratice. Ehm, domnule comisar, și acum am să rog pe domnul ministru de la Vedova să ia cuvântul în numele Consiliului. Grazie, președinte, onorevoli deputați. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii cinstit și deschis. După cum s-a spus deja, e important să garantăm că abuzurile despre care se vorbește în raportul Senatului American și despre care s-a vorbit azi să nu se mai repete și că în lupta împotriva terorismului drepturile omului să fie pe deplin respectate. Consider că Parlamentul European are un rol important de jucat în dezbaterea transatlantică pe tema antiterorismului și drepturilor internaționale și drepturilor omului. E important ca domnile voastre să vă puteți adresa membrilor Senatului SUA pentru a vă exprima propriile opinii în legătură cu lupta antiteroristă. Am văzut deja că preocupările manifestate de către aliați pot influența politica Statelor Unite ale Americii. Congresul acum discută importanta chestiune a supravegherii și protecției datelor și respectarea vieții private. Congresul a vota, votat împotriva unui proiect de lege care ar fi reformat un, unul din diversele programe uh, existente în Statele Unite în acest sens. Va fi important ca Parlamentul European să-și exprime și el punctele de vedere față de Congresul Statelor Unite în legătură cu protecția dreptii uh, vieții private a cetățenilor uh, Uniunii Europene. Parlamentul European, în plus, ar putea juca un rol important în relațiile cu parlamentele țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, mai ales în cele implicate în reformele în sistemul siguranței, ca în aceste țări să se înființeze mecanisme de control eficiente. După cum am spus deja la început, cooperarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în materie de antiterorism este și rămâne una fundamentală. Parlamentul European are un rol important de jucat în ce privește instrumentele de care dispune în ce privește instrumentele Terrorist Final Tracking Program și uh, Passenger Name Record între Uniunea Europeană și Statele Unite și uh, alte acorduri. E important să dispunem de instrumente eficiente care să protejeze viața privată și drepturile fundamentale. Atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite ale Americii se confruntă cu o gravă amenințare teroristă, reprezentată astăzi mai ales de statul islamic și de luptătorii străini. Avem nevoie de instrumente sofisticate, inclusiv în ce privește datele, pentru a ne confrunta cu această amenințare, dar să și respectăm drepturile omului în același timp. Sunt convins că această dezbatere privitoare la antiterorism și drepturile omului va continua pe cele două maluri ale Atlanticului și în acest Parlament. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, domnule ministru. Avem o situație aici, dacă vreți să ridicați, să, să interveniți sub forma unui sub forma unui carton galben nu se poate uh, din punctul acesta de vedere reprezentanții comisiei și ai uh, consiliului nu pot fi uh, chestionați sub această formă. Dacă vreți să vorbiți despre altceva, vă rog. Mulțumesc. E vorba de ordinea de zi, pentru că am cerut Consiliului să facă declarații în legătură cu chestiunea discutată aici, în această după amiază. Am notat că Consiliul nici în introducere, nici în uh, observațiile uh, concluzive nu a spus nimic despre așa ceva, deci consider că nu a existat o declarație a Consiliului. Că ei au discutat strategia CIA la vremea aceea și au, dispus, au discutat să o susțină. Consider că practic Consiliul nici n-a fost de față, pentru că n-a răspuns la ce am zis noi. Cum este părerea dumneavoastră? Ați împărtășit-o public, uh, reprezentanții sunt aici de față, reprezentanții Consiliului. Cu aceasta dezbaterea este închisă și vă anunț că votarea va avea loc în luna